Ja, liebe Kolleginnen. Stimate colegi, stimați colegi, stimată doamna ministru, doresc să vă spun bun venit la ședința noastră din această după-amiază. Am avut și o întâlnire mai lungă cu coordonatorii, de aceea am întârziat puțin. Doamna Muscardini, vicepreședinta noastră, este pe drum de la aeroport spre Parlament de aceea mă aflu eu aici. Încă o dată vreau să vă spun bun venit. Doamna ministru, sunteți pentru a doua oară în comisia noastră. Cred că relațiile de muncă s-au desfășurat foarte bine cu președinția daneză și mai ales în domeniul comercial am uh, elaborat două acte juridice foarte importante sub conducerea președinției daneze legat de acordurile bilaterale de investiții. Am avut uh, negocieri intense, dar am ajuns la o soluție de compromis foarte bună. Iar după aceea, în ce privește GSP-urile, sistemele globale preferențiale, de asemenea am ajuns la o finalitate fericită și cu siguranță vom mai avea un schimb de vederi, inclusiv în ce privește acordarea de mandat, inclusiv în relația cu Japonia. Știți, doamnă ministru, că Parlamentul dorește să amâne acordarea mandatului până în momentul în care ne poziționăm corespunzător pentru a putea să se țină seama și de opinia noastră. Și aceasta este de altfel rugămintea noastră ca viitoarele negocieri să înceapă doar atunci când și poziția Parlamentului va fi respectată, pentru că altfel, de-a lungul procedurii sau poate la finalul procedurii, uh, nu am putea să ne uh, exprimăm părerea, așa s-ar putea să creeze probleme. Atunci am fi obligați să respingem mandatul. Dar vrem să evităm această situație. Deci, încă o dată, un cordial bun venit și aș dori să mulțumesc și tuturor uh, colaboratorilor și colaboratorilor dumneavoastră pentru maniera foarte cooperantă în care am putut lucra. Pot să-mi imaginez că nu este foarte ușor să colaborezi întotdeauna cu Parlamentul cu atât mai mult vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați arătat-o. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc, Bernd. Înainte de toate, este puțin trist pentru că profesor Morera nu poate să fie uh, prezent, pentru că am colaborat foarte bine cu domnia sa. Vă rog să-i transmiteți salutările mele și îi doresc sănătoșire grabnică după operația pe care a suferit-o. După cum v-am spus în ianuarie, când am salutat democratizarea politicii comerciale în baza tratatului de la Lisabona și am spus că vă face plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Acum pot să spun la ultima întâlnire cu dumneavoastră că această cooperare s-a dovedit a fi foarte rodnică și uh, a dus la rezultate importante pentru creșterea economică și pentru locurile de muncă din Europa. Și dați-mi voie să vă spun și personal că mi-a făcut mare plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Ca atare vă mulțumesc pentru buna cooperare și aș vrea să subliniez rezultatele importante la care am ajuns împreună în două acte legislative importante este uh, vorba despre regulamentul GSP și uh, cel care se numește Fathering Regulation. Ambele reglementări legale sunt demonstrația practică a intențiilor tratatului de la Lisabona de a introduce colegislația în politica comercială. Cooperare, dialog, flexibilitate reciprocă și împreună uh, au dus la rezultate foarte bune. Sunt foarte mulțumită de soluția de compromis la care s-a ajuns în ce privește acest regulament grandfathering în baza tratatului de la Lisabona, pentru că atât pentru uh, lumea afacerilor cât și pentru guverne este important acest pas și doresc să mulțumesc Comisiei INTA și mai ales echipei negociatori care a fost condusă de profesorul Moreira pentru buna cooperare și vreau să vă promit că această bună experiență în colaborarea cu Parlamentul European o voi transmite și colegilor ciprioți care vor prelua președinția. Această schemă globală preferențială joacă un rol foarte important. Este un instrument comercial unilateral menit să susțină țările în curs de dezvoltare. De aceea găsesc că este o soluție foarte binevenită și mă bucur că Parlamentul European susține atât de convingător acest acord care, la care s-a ajuns între INTA și președinție. Mulțumesc în mod special raportorului Fielner, eh, care a fost raportor pentru acest eh, concept CSP și Uh, să știți că am apreciat foarte mult atitudinea sa. Cooperarea noastră este vitală, nu doar atunci când este vorba despre stabilirea unui răspuns al Uniunii Europene, un răspuns ofensiv față de criza economică globală, când e vorba de creștere economică și creare de locuri de muncă. Pentru că uh, oricum, uh, chiar dacă este vorba de o creștere zero până în 2012, trebuie să ținem seama uh, care este contribuția comerțului uh, exterior, care este de 7,7 din PIB o contribuție. Deci, uh, este importantă contribuția cererii externe de schimburi comerciale. Până în 2015, Comisia apreciază că uh, 90% din creșterea economică va avea loc în afara Uniunii Europene. Negocierile comerciale curente ale Uniunii Europene pot să ducă la o creștere de peste 2% din PIB, 275 de miliarde de euro uh, și uh, un plus de 2 milioane de locuri de muncă în Europa. Președinția daneză a acționat pentru a crea garanții că atunci când uh, liderii politici discută pe 29 iunie aspectele legate de creștere economică și de locuri de muncă, inclusiv comerțul, să joace un rol important. Iar acest lucru este foarte important pentru că trebuie să subliniem că politica această comercială este parte importantă a soluției um, pe care Europa trebuie să o găsească vis-a-vis -vis de provocările care se află în fața noastră și pe 31 mai, de altfel, miniștrii de specialitate au subliniat această idee. Noi sperăm ca și Consiliul European să țină seama de aceste concluzii și sperăm că va exista un aliniat uh, corespunzător privind comerțul în concluziile Consiliului. În timpul președinției daneze s a făcut progres în ce privește negocierile bilaterale comerciale. A constituit un imperativ pentru noi să pregătim negocieri ale unor acorduri de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Comisia și guvernul japonez uh, au făcut progrese în acest sens pasul următor îl constituie prezentarea Comisiei privind uh, directivele de proiectului de directivă în cazul negocierilor, uh, iar aceste propuneri se vor face Consiliului. Dar aș dori să subliniez și că activitatea pregătitoare care a fost realizată în cooperare cu Japonia a fost cea mai serioasă și ambițioasă în ce privește pregătirea unor relații comerciale. Japonia este pe deplin angajată în acest proces. Noi va trebui până la urmă să eh, vedem, spunem da sau nu în eh, cooperarea cu această a treia economie ca importanță pe plan mondial. Și cred că vor fi negocieri cât se poate de dificile. Știu că în Parlamentul European există un mare interes pentru acest dosar respectând prevederile tratatului de la Lisabona în ce privește prerogativele Consiliului, eh, care poate să delege la un moment dat responsabilități și Comisiei, vreau să vă asigur că și Consiliul dorește să țină seama de opiniile eh, Parlamentului European, iar acest lucru de altfel l-a exprimat Bernd ca doleanță. Este foarte clar că noi ca președinție, am făcut o prioritate din a obține un acces mai important pe piețe în relațiile cu partenerii noștri strategici, cu țările mari, pentru că acești parteneri sunt vitali pentru exporturile europene. Deci, am văzut progrese în ce privește negocierile noastre și în clipa de față chiar încercăm să finalizăm anumite negocieri. Există însă o serie întreagă de uh, chestiuni încă de rezolvat. Dar cred că nu vom putea finaliza negocierile până la finele acestui an. Iar în ce privește Rusia, faptul că Rusia a devenit membră a Organizației Mondiale a Comerțului a constituit un uh, stat important, pentru că în felul acesta economia rusă va fi stimulată și va crea noi oportunități pentru exportatorii noștri, dar și pentru exportul produselor rusești. Noi sperăm că în curând Rusia să facă pașii următori și să nego- înceapă uh, negocierea unor acorduri noi. Uniunea Europeană este pregătită pentru cooperarea economică cu Rusia. Brazilia este de asemenea un partener important. Din păcate nu uh, uh, există deocamdată progrese în discuțiile dintre Uniunea Europeană și Mercosur. De, uh, Există, din acest punct de vedere, încă rezerve la țările partenere, dar noi dorim să rămânem fermi în abordarea noastră, insistăm pe comerț liber și liber de protecționism. Și a existat și un acord de principiu la ultima întâlnire dintre Uniunea Europeană și China în ce privește relațiile comerciale, inclusiv accesul uh, pe piețe. Este evident că noi trebuie să apăr apărăm interesele investitorilor noștri dacă Uniunea Europeană va acționa unit din acest punct de vedere. Pentru că acum există claritate în ce privește regulile uh, post-Lisabona în ce privește tratatele dintre Uniunea Europeană și țările partenere și noi credem că în a doua jumătate a anului 2012 vom putea începe negocierile. Inclusiv în ce privește relațiile transatlantice, am acordat o mare atenție, am avem un grup de lucru care se preocupă de creșterea economică și de sporirea locurilor de muncă. S-au făcut uh, progrese, raportul final îl așteptăm până la finele anului 2012. Există un angajament serios de ambele părți pentru a vedea cât de departe putem merge cu acest proces. Și asta va duce uh, la uh, cele mai uh, importante negocieri ale unor acorduri de liber schimb și există garanții că negocierile noastre vor putea să ajungă să fie finalizate într-un termen rezonabil. Dar va fi o precondiție pentru ca aceste negocieri să consolideze tratatele și sistemul care funcționează în Organizația Mondială a Comerțului. Iar în ce privește acordul de liber schimb cu partenerii Uniunii Europene, um, sigur că dorim să uh, impunem regulile care funcționează în Uniunea Europeană cu Ucraina S-a încheiat un acord în acest sens. Ne decepționează faptul că evenimentele politice din Ucraina merg în direcția uh, nedorită de noi, ceea ce face dificil pentru Uniunea Europeană să semneze acest acord dacă Ucraina nu va face eforturi serioase pentru a se întoarce înapoi pe poteca în care duce spre valorile europene. Iar uh, de asemenea, avem acorduri cu Georgia, Moldova și Armenia și este o parte importantă a politicii de vecinătate a Uniunii Europene pentru ca aceste negocieri să ajungă la concluzii uh, încununate de succes și să permită acestor țări să integreze uh, în piața europeană. Avem și exerciții de negociere cu Marocco, Egipt, Iordania și sperăm ca în curând negocierile unor acorduri să poată fi uh, începute cu aceste țări, pentru că în felul acesta putem stimula uh, procesul de reforme în această zonă. Și negocierile cu Canada și Singapore, uh, de asemenea, au progresat și se apropie de finalizare. Consiliul uh, va începe negocieri și cu parteneri importanți, cum uh, este Vietnamul și asemenea negocieri sperăm să înceapă în săptămânile următoare. Consiliul urmează să semneze un acord între Uniunea Europeană și Columbia, și de asemenea cu Asociația Statelor din America Centrală. Dați-mi voie să spun că după uh, acordurile Uniunea Europeană, Columbia și Uniunea Europeană prelucrează anumite probleme legate de încălcarea drepturilor omului în aceste țări. Eu știu că dumneavoastră pregătiți o rezoluție în acest sens și trebuie să vedem cum creăm un echilibru pe, între interesele economice, pe de altă parte și respectarea principiilor europene. Uniunea Europeană dorește să uh, stimuleze dialogul și dacă acordurile uh, de liber schimb uh, uh, sunt importante, evident că importantă este și respectarea drepturilor omului. În ce privește relația între politică comercială și alte aspecte de politică, drepturile omului uh, sunt în atenția noastră și în ce privește protocolul cu Uzbekistanul. Și uh, uh, aici, uh, sigur, Parlamentul are obiecții legate de exploatarea muncii copiilor în Uzbekistan. Consiliul dorește să trimită o misiune a Organizației Mondiale a muncii în Uzbekistan pentru a vedea dacă principiile sunt respectate. Iar în ce privește Pakistanul există Uh, acum un număr mare de locuitori care au avut de suferit în urma uh, inundațiilor devastatoare și a dezastrelor naturale. Comisia a făcut o propunere, iar săptămâna trecută Consiliul uh, a propus un compromis într-o primă lectură Cred că vom putea ajunge o la o soluție pragmatică, astfel încât un acord cu Pakistanul să poată fi încheiat cât mai repede, pentru că este în interesul Consiliului să închidă acest dosar. Iar în ce privește efortul nostru de a crea creștere economică și locuri de muncă, o piață deschisă și competitivitatea sunt elemente cruciale noi am făcut o propunere în ce privește accesul bunurilor din uh, state terțe, uh, inclusiv în ce privește achizițiile publice în statele uh, Uniunii Europene. Noi am inițiat un proces important declanșând discuția pe marginea acestei propuneri în cadrul președinției noastre. Dați-mi voie să spun în câteva cuvinte și uh, faptul că a existat un impas în Consiliu Eh, după propunerea Comisiei în 2005, eh, dar eh, prin susținerea Parlamentului pentru o reglementare a determinat ca în Consiliu, în care majoritatea statelor membre și-a exprimat dorința de a privi constructiv la propunerea Comisiei în legătură cu un voluntariat al relațiilor ne vom gândi că, care să fie reacția Consiliului. în ce privește acta, există niște evoluții recente. Știți uh, că așteptăm uh, o opinie a Curții Europene de Justiție în legătură cu acest tratat. Și noi suntem de părere că um, această hotărâre a Curții Europene de Justiție legată de respectarea sau nu prin în tratatul act al drepturilor um, fundamentale ale omului va fi esențială trebuie să ne gândim pe de altă parte și la uh, relația uh, în cadrul, relațiile în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Iar uh, au existat abordări uh, deschise din partea Statelor Unite în ce privește mult uh, situații de impas uh, care se aflau în analiză pe, la Geneva. Nu a fost o sarcină ușoară pentru că membri Organizației Mondiale a Comerțului uh, au în general uh, opinii comune. Noi trebuie să ne bazăm pe transparență, pe multilateralism și să încercăm să creăm și niște linii directoare pentru accesul produselor de țărilor mai puțin dezvoltate pe piața noastră. Vreau să subliniez ideea că uh, Uh, trebuie să vedem și care este agenda dezvoltării de la Doha, cum va fi uh, implementată, pentru că va fi importantă pentru toate statele implicate. Uniunea Europeană se gândește și la inițiative bilaterale privind serviciile, uh, care pot fi de folos pentru creșterea economică și sporirea locurilor de muncă în Europa, care au constituit priorități în timpul președinției daneze. Uniunea Europeană este unul din cele mai importante unul din parteneri importanți ai țărilor în curs de dezvoltare și uh, noi ne dorim să încheiem acorduri cu aceste țări. De asemenea, uh, am adoptat concluzii ale Consiliului pe baza comunicării Comisiei privind obiectivele de dezvoltare. Concluziile noastre vor fi adoptate la o întâlnire a ministrilor comerțului. De altfel și la uh, reuniunile de până acum s-a subliniat ideea în baza tratatului de la Lisabona că uh, există un nou peisaj al uh, economiei mondiale și că trebuie să ne orientăm cu sprijin și pentru țările care sunt dezavantajate. Iar uh, noi am avut preocupări din acest punct de vedere pentru prima dată de la reuniunea privind uh, mediul înconjurător de la Copenhaga din 2009. În uh, martie 2012, Comisia a elaborat noi direcții pentru acțiunea noastră pe plan bilateral, multilateral, de asemenea pentru implementarea hotărilor. Ministrii Comerțului au decis că uh, trebuie să urmărim uh, toate liniile de interes în dezvoltare, dar că soluțiile bilaterale sunt poate cele mai importante. Iar um, la Geneva a fost uh, propus o modele de acorduri bilaterale. Eu cred că această inițiativă merită să fie exploatată. În clipa de față există un moment propice pentru liberalizarea comerțului, dar very same hurdle that has been facing the multilateral este important să ne bazăm și pe această formulă de relații bilaterale și pe relațiile multilaterale. În final aș spune că a fost uh, o plăcere să ne implicăm în toate aceste obiective importante pentru Europa în clipa de față. Oricum, eu sunt încrezătoare că și colegii noștri ciprioți uh, Uh, vor uh, desfășura o activitate rodnică în compania și cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, ganz herzlichen Dank für den Vă mulțumim foarte mult pentru această privire de ansamblu cuprinzătoare în legătură cu toate lucrurile care au avut loc. Acum colegii au posibilitatea de a pune întrebări Cred că prima rundă e deja aproape plină. Avem pe doamna Badia, doamna Keller, domnul Martin. Și deocamdată nu văd alte luări de cuvânt. <clears throat> Gracias. Uh, muchas gracias, señora ministra, por sus palabras. Uh... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă ministru, pentru informațiile detaliate pe care ni le-ați oferit astăzi. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pe timpul președinției daneze, astfel încât să lucrați bine cu Parlamentul European. Și noi dorim să vă felicităm pentru pașii înainte care au fost făcuți și te mulțumim și de ceea ce am făcut noi în această comisie. Am niște întrebări specifice pentru dumneavoastră. Prima are de-a face cu cooperarea transatlantică. Ați, ați spus că s-a înregistrat înregistrat progres în acest domeniu. Vroiam să știu dacă ne-ați putea spune dacă acum ne îndreptăm spre un acord global sau dacă mai există anumite chestiuni asupra cărora putem cădea la, putem să ajungem la un acord sau poate vorbim de, un, de acorduri parțiale. O a doua întrebare pe care o am pentru dumneavoastră are de a face cu acta. Știți că am organizat o serie de reuniuni, de întâlniri în acest Parlament cu reprezentanți din toate sectoarele. Una dintre chestiunile care a ieșit la iveală pe timpul acestor reuniuni e de fapt o întrebare. V-ați gândit la o soluție la nivel european, o acta europeană? Cum se va continua? Am avut un grup de vizitatori de curând și din nou am auzit această întrebare. Și ce ar însemna o actă europeană? Ceva de la Com Comisia Europeană care să ne răspunde la aceste întrebări? Aș dori să aflu răspunsul la aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Keller, mul- mulțumesc doamnă ministru că ați venit în comisia noastră. Vreau să vă mulțumesc și pentru felul în care a lucrat președinția, pentru că la discuțiile tripartide de care am auzit și la care am fost prezentă, a existat un grad foarte mare de compromis din partea dumneavoastră și acest lucru mi-a făcut mare plăcere. S-a discutat și despre drepturile omului și alte elemente pe care eu și grupul meu le-am primit cu brațele deschise. Aș dori să vă felicit și pentru cele făcute în legătură cu pachetul privind Pakistanul. Consiliul a fost foarte productiv. Am câteva întrebări scurte. În legătură cu Japonia, ați spus că v-ați dori ca Parlamentul să se implice și mai mult acum după tratatul de la Lisabona. Într-adevăr, există această problemă că la sfârșit putem să spunem doar da sau nu și nu e foarte productiv, așa cum observăm din multe dosare. Există discuții despre cum ar trebui să arate această implicare a Parlamentului și în elaborarea mandatului. Uh, și e Consiliul dispus să accepte aceste demersuri? Ați menționat și dosarul legat de Uzbekistan, unde Parlamentul a pregătit un set de condiții. Și probabil că e o posibilitate și pentru alte dosare. Există o discuție în Consiliu în acest sens și cum ar putea funcționa așa ceva. Apoi ne-ați vorbit despre CETA despre negocierile legate de acest dosar. Am auzit critici din partea statelor membre. Acestea spuneau că nu s-au simțit destul de bine informate. Ne-ați putea spune cum decurg acum aceste negocieri în Consiliu privind CETA, care este starea de fapt. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Martin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou le mulțumesc și, mulțumesc și eu președinției daneze pentru cooperare. Ați vă acoperit o serie largă de subiecte și de aceea e greu să mai menționez și altele, dar am totuși trei. În primul rând, serviciile noastre juridice au analizat procedurile de codecizie pe care ni le-a trimis Consiliul în ceea ce privește Columbia, America Centrală și acordul UE-Rusia. Potrivit lor și potrivit evaluării noastre, în aceste decizii există anumite lucruri, anumite mă scuzați, vorbeam despre niște proceduri de consimțire, există anumite aspecte care trebuiau să fie supuse codeciziei. deciziei. Și mă întreb dacă um, Consiliul, prin serviciile sale juridice și prin uh, procesele politice, se poate asigura că asemenea acorduri să fie trimise așa cum trebuie în procedura de codecizie atunci când e clar că trebuie să se apeleze la această procedură. Până acum situația e mm, nemulțumitoare. E nemulțumitor faptul că se trece peste drepturile Parlamentului pentru că putem să spunem doar da sau nu pe anumite subiecte pe care în practică ar trebui să le putem amenda. O a doua întrebare. Nu vi se adresează dumneavoastră danezilor, ci Consiliului în general. Există niște discuții legate de coerența politică și egalitatea tratamentului între țări Uh, dumneavoastră ne-ați vorbit despre Ucraina și sunt de acord cu cele spuse. Însă, în același timp, Ni s-a reprezentat acum un um, raport în ceea ce privește Israelul. Avem uh, o țară în care sunt exploatați copii, există problema legată de fâșia Gaza, mai sunt problemele din, Cisjordania, Palestina și încercăm să avem niște acorduri de, comerciale cu ei. Însă, în același timp, observăm că în cazul Ucrainei se ajunge la un consens. Însă dezvoltările par să înghețe în anumite sensuri, așa că nu prea există o coerență politică. O ultimă întrebare. Salut cele făcute în ceea ce privește politica de dezvoltare. În această dimineață am discutat despre regulamentul privind accesul pe piață, iar prin acesta unor țări foarte vulnerabile le va fi închis accesul. Aș, da, aș dori să știu ce credeți și despre despre acestea. Mulțumim, domnul Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru că ne-ați dat informații într-un fel foarte bun, astfel încât să înțelegem ce a încercat președinția să facă pe parcursul acestor șase luni în ceea ce privește domeniul comerțului. Am ascultat uh, lista dumneavoastră de succese, de lucruri care mai trebuie rezolvate și de planuri pentru viitor. E clar că va avea loc această trecere de la uh, președinția daneză la cea cipriotă cred că um, și comisia noastră va sprijini această trecere pentru a continua ceea ce trebuie continuat. Am auzit și ce ne-ați spus în ceea ce privește relația foarte strânsă dintre locuri de muncă și creștere și rolul acordurilor internaționale. Și asta mă duce la următoarea întrebare. Ce fel de propuneri concrete ne puteți face? Cu ce fel de propuneri va veni președinția ca o contribuție după experiența aceasta de șase luni? Pentru că uh, Urmează această conferință Rio 20 Plus și am înțeles că durabilitatea joacă aici un rol foarte important și astfel încât să putem face față și schimbărilor climatice. Ați menționat eforturile care au fost făcute în ceea ce privește un comerț ecologic. Am niște idei în acest sens, însă întorcându-mă la ceea ce ne-ați spus de legăturile între Uniunea Europeană și SUA, cooperarea transatlantică, în acest context ajung la următoarea întrebare. Cum ați evalua dumneavoastră eforturile pe care le face Uh, SUA, astfel încât până în 2020 aceștia și-au propus să, creadă, să crească cu 20% producția de energie în comparație cu nivelurile înregistrate în prezent, însă în același timp își doresc să scadă prețurile petrolului în America de la 5 la 7 dolari Asta pentru Europa. În Statele Unite vorbim de 2,35 de dolari, iar în Asia între 12-15 dolari. Toate acestea ne duc la un pericol în ceea ce privește competiția în acest domeniu foarte specific. Și credem că acesta pune în pericol comerțul ecologic. Și apoi mai este un proiect în Ecuador și vă face referire la acesta ca atunci când vorbim despre acorduri internaționale și asta pentru a se evita uh, pierderea pădurilor tropicale și exploatarea petrolului în bazinul Amazonului. Veți sprijini toate acestea la conferința de la Rio? Și apoi, ca să nu mă mai lungesc, Ați spus care sunt provocările legate de OMC, Doha, blocajul la care s-a ajuns. Din experiența dumneavoastră, aici e clar că există foarte mulți jucători la nivel internațional în ceea ce privește comerțul. Care e propunerea dumneavoastră de a depăși acest blocaj? Credeți că există o posibilitate de a încheia niște acorduri limitate, specifice, în ultimele săptămâni? Și mă voi opri aici ca să nu fiu prea lung. Președintele, da, mai bine. Mai am încă două luări de cuvânt și apoi doamna ministru ne va răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. Am niște întrebări foarte scurte. În primul rând apreciez atitudinea pozitivă pe care a avut-o președinția daneză pentru dezvoltarea comerțului internațional. Pentru țările europene, acest tip de comerț e unul foarte important și merge mână în mână cu prioritățile grupului meu politic. E ceva ce trebuie să apreciem. Apoi, ați mai avut de-a face cu foarte multe chestiuni complicate care meritau să fie scoase în evidență. Și apoi mai există diferite proceduri, există negocierile de acorduri de liber schimb cu state terțe și așa mai departe. Aș dori să subliniez uh, acest uh, regulament uh, de BIT, care este unul foarte important. Nu pot decât să vă doresc niște ultime zile încununate de succes pe parcursul președinției dumneavoastră și doresc să vă mulțumesc pentru cele făcute în aceste șase luni. Din punctul meu de vedere, totul a fost excelent. Mulțumesc! Președintele, niciun fel de critică, e bine să mai auzim și așa ceva, mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mă alătur colegilor mei care au felicitat președinția daneză și pe doamna ministru în special pentru munca depusă, atitudinea potrivită și abordarea potrivită și, desigur, și pentru succesul în, uh, înregistrat. Și eu aș fi avut niște întrebări, o parte din ele au fost deja adresate și eu voi aștepta evaluarea dumneavoastră finală. Și apoi în legătură cu acordurile EPA s-au uh, semnat niște acorduri cu țările din estul Africii care au fost niște exemple bune. Dumneavoastră credeți că viteza dezvoltării va crește sau vom continua să ne târâm? Puteți fi oneste acum cu noi și să ne spuneți sincer ce părere aveți. Aștept cu nerăbdare să ascult punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc! Președintele, câteodată e un avantaj să închei președinția ca să poți vorbi liber. Doamnă, pre, doamnă ministru, aveți cuvântul. Vielen Dank. Uh, thank you for the questions. Um, first of all, uh, Kuchnet, uh, uh, Badia yeah. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru întrebare. În primul rând, în ceea ce privește întrebarea doamnei Badiei Cucet, am constatat că există dorință de pe, din partea ambelor părți să înregistrăm progrese. Știm că trebuie să fie un acord cuprinzător în cadrul negocierilor. De asemenea, am constatat faptul că trebuie să existe și anumite rezultate într-un anumit, într-un an, într-o anumită perioadă de timp. Cu toți suntem interesați să înregistrăm progrese. Există foarte multe uh, sugestii cu privire la arhitectura pe care ar putea o dobândi negocierile. Noi credem că ar trebui să avem standarde mai mari pentru OMC, nu să le scădem. Nu am finalizat încă acest aspect și mă bucură faptul că încă discutăm. Există interes de pe, din partea ambelor uh, părți în legătură cu acest lucru. În legătură cu acta, acta nu a fost cel mai ușor dosar din timpul președinției noastre. Și e puțin spus. Trebuie să vedem ce va face Parlamentul mâine și care va fi decizia Parlamentului. Noi am vrut să vedem care este opinia curții, deoarece inițial Parlamentul spusese că dorește să afle dacă curtea decide că acest uh, acord contravine Cartei Drepturilor Omului din Europa. Voi lua notă de ceea ce face Parlamentul. Parlamentul este o instituție democratică, o instituție care se mândrește de această tradiție democratică a sa și rămâne să vedem ce vom face mâine. Domnul Keller, eh, doamna Keller, vă mulțumesc și vă mulțumesc de fapt tuturor pentru comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește Japonia, în primul rând, rolul Parlamentului European nu ar trebui să fie acela de a oferi un mandat. În mod clar, Consiliul este cel care decide acest lucru. Comisia este cea care, care propune un mandat și Consiliul este cel care îl uh, pregătește. Trebuie să, să avem timp la dispoziție să ne ascultăm opiniile, să avem timp la dispoziție să dezbatem și cred că este foarte util faptul că vom discuta acest lucru. Ar fi util și ca Parlamentul să aducă contribuții care să îmbunătățească calitatea mandatului. Există sugestii și propuneri pe care Consiliul știu că le va asculta și pe care le vor lua în considerare în momentul în care vor lua decizia. Nu se poate schimba baza constituțională. Nu este o mare surpriză. Trebuie însă să mergem înainte cu ceea ce avem în Tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește CETA, este foarte interesant că anumite state membre nu înțeleg care este situația. La o primă întâlnire a Consiliului pe 16 martie am avut o discuție și am avut și o discuție informală la Consiliu. Am cerut Comisiei să pregătească un document de opțiuni pentru întâlnirea din mai. Comisia a pregătit acest document și s-a dezbătut subiectul. S-a dezbătut cum putem avansa acest dosar. Multe state membre sunt interesate în liberalizarea comerțului ecologic. Noi dorim să ne asigurăm că acest lucru se va realiza. Există foarte multe sugestii. Eu m-am concentrat pe acestea deoarece consider că poate aduce ceva nou pe masa de discuții. Această, când dezbaterea a început în uh, OMC, multe țări în curs de dezvoltare nu erau foarte uh, confortabile cu discuția vis-a-vis -vis de comerțul ecologic. Ele se temeau că țările bogate vor avea mai mult de profita de pe urma acestui acord. Dar acum constatăm faptul că aceste țări sunt cele care produc bunuri ecologice. Țări precum India, Kenya, China produc uh, centrale eoliene, produc panouri solare și așa mai departe. Bineînțeles, aceste țări ar fi interesate în, în uh, comerț liber în acest domeniu. Nu știm exact în ce direcție va merge, Există dezbateri fructuoase în acest sens. Voi fi foarte bucuroasă dacă Parlamentul ne va face propuneri în acest uh, dosar. Domnul Martin, da, am citit scrisoarea de la profesorul Moreira. I-am și răspuns. Ieri seara am văzut scrisoarea și am scris chiar aseară răspunsul. Sper că a ajuns la destinație. Studiem cu foarte mare atenție problemele menționate în acea scrisoare, după cum i-am uh, și răspuns. Și comisia a făcut același lucru, dacă am înțeles bine. Ca un semn de bunăvoință, Consiliul a hotărât să aibă o nouă abordare în ceea ce privește acordul de asociere cu America Centrală. Nu se poate amâna semnarea acordului, însă vom vedea ce putem face. În ceea ce privește coerența politicilor, sunt de acord cu dumneavoastră, este important ca Consiliul să asigure coerența politicilor. Este la latitudinea statelor membre să se asigure de acest lucru atunci când discutăm în Consiliu. Acesta a fost cazul și când am vorbit despre Ucraina, dar și când am vorbit despre multe alte zone despre care vorbesc statele membre în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Pentru unele state membre este un, un mic apropo. Și în timpul președinției daneze noi ne-am ocupat de acest lucru. În ceea ce privește țările cel mai puțin dezvoltate, ne-am concentrat asupra lor, de asemenea și, și în uh, SPG. Este datoria noastră, este datoria noastră în Europa să ne asigurăm, să ne ocupăm de aceste țări cel mai puțin dezvoltate și cred că sistemul de preferințe, sistemul uh, global de preferințe se ocupă de acest lucru. Am încercat să Vom încerca să răspundem sugestiilor pe care le-ați înaintat. Rio Plus 20 se desfășoară la ora actuală. Noi am încercat să înaintăm trei alineate cu privire la comerț, prin care să ne asigurăm că țările cel mai puțin dezvoltate vor putea beneficia de pe urma comerțului, în așa fel încât acestea să aibă un acces sporit. Dorim să ne asigurăm că uh, comerțul funcționează pentru dezvoltarea durabilă și pentru creșterea egalității dintre țările cel mai puțin dezvoltate și, cerele, și țările mai dezvoltate. În ceea ce privește Ecuadorul, îmi pare foarte rău, nu pot răspunde la această întrebare. Practic, nu știu. Ministrul nostru de mediu se află la Rio, o voi informa și când se va întoarce, va putea să-mi dea un răspuns. Am să vă pot trimite un SMS, poate. Uneori, diplomația prin SMS-uri funcționează, mai ales cu Parlamentul. Sunteți foarte rapizi să-mi răspundeți și mă bucur acest lucru. În ceea ce privește Statele Unite, am fost la Washington nu de mult și am discutat cu administrația Obama. Am constatat că guvernul SUA este interesat în comerțul ecologic și cum putem liberaliza acest comerț. Ei doresc să scadă tarifele la 5% pentru bunurile ecologice. Există o dezbatere cu privire la furnizarea de electricitate în cadrul SUA, însă ei doresc să facă și o schimbare, deoarece doresc să evite dependența energetică. Este un subiect foarte important, din câte am înțeles. Când m-am aflat la Congres și am discutat atât cu republicanii și, cât și cu democrații, am constatat cu privire la acest subiect că este foarte important. În ceea ce privește Doha, cum putem avansa? Dacă aveți orice sugestie, orice idee, da, nu știu. Sunt nerăbdătoare să vă aud sugestiile. Ne interesează absolut orice care ne-ar putea ajuta să avansăm dosarul Doha. Este important să subliniem faptul că OMC-ul nu se află într-un, într într impas, ci, pur și simplu, runda de la Doha se află într-un impas. Statele membre se țin de obligațiile lor, mai ales în această perioadă în care constatăm un protecționism crescut din cauza crizei. Odată cu, cu aderarea Rusiei la OMC, vom constata că uh, la runda de la Doha vom uh, avea progrese. Nu mă îngrijorează OMC-ul. Am constatat și că G20-ul subliniază importanța OMC-ului, însă, din nefericire, nu au vorbit deloc despre runda de la Doha. Este o problemă. Suntem într-o situație de impas. Cineva trebuie să avanseze. China și SUA dețin cheia acestei situații și aceste două state trebuie să avanseze dacă dorim să înregistrăm progrese în dosarul Doha. Domnul Steașni, vă mulțumesc pentru remarcile măgulitoare. V-am răsp- am răspuns mai devreme cu privire la CETA. Sper că ați primit răspunsurile pe care le doreați. În ceea ce privește acordurile de parteneriat estic, cred că din cauza semna, semnării acestora am primit un impuls nou și pozitiv în acest domeniu. În curând va avea loc un dialog tripartit cu privire la regulamentul de acces la piață și cred că și sper că vom ajunge la un acord rapid în acest sens. Este foarte greu să știm ce se va întâmpla în viitor însă. Vă mulțumesc. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Minister. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Este greu să prevezi viitorul. Dar cred că suntem cu toții de acord că și pe, dacă și pe viitor relațiile dintre Parlament și Consiliu vor fi la fel de bune ca în timpul președinției uh, daneze, uh, acest lucru va fi un câștig pentru Uniunea Europeană. Și pentru viitoarea președinție cipriotă este un exemplu foarte bun. Am realizat foarte multe, vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare în Danemarca. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi. Trecem la partea următoare a ședinței noastre și este vorba despre o audiere despre posibilitățile accesului la capital pentru IMM-uri de asemenea despre internaționalizare. Nu este un secret că și IMM-urile doresc să participe tot mai mult la competiția internațională, la competiția economică globală și că, mai ales într-o perioadă a crizei financiare, accesul IMM-urilor la capital constituie un domeniu esențial și raportul de inițiativă al domnului uh, Zahradil a tras atenția asupra acestui aspect și tocmai de aceea este important să analizăm posibilitățile existente și să abordăm lucrurile din diverse unghiuri de vedere am invitat o serie de experți care să ne uh, prezinte câteva idei cum putem internaționaliza participarea IMM-urilor uh, la piețele globale, dotarea cu capital. Și primul uh, invitat este domnul Koji Ito, activ în cadrul OCDE, Centrul pentru antreprenoriat în cazul IMM-urilor. Vă mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! From OECD. Uh... Sunt Koji Ito de la OCDE. Pentru mine este o onoare să pot să fac o prezentare astăzi și vreau să vă prezint câteva rezultate în ce privește analizele făcute de noi. Eu sunt autorul unui proiect în acest sens și în toamnă ă, ă, proiectul va fi finalizat. Îmi pare rău că nu vă pot prezenta de pe acum rezultatele finale a acestui raport, dar vă rog țineți seama de faptul că încă este în lucru studiul nostru. Vreau să vă prezint pe scurt uh, proiectul nostru de cercetare. Am uh, început acest proiect anul trecut și uh, analizează situația din statele membre în contextul crizei financiare. Și majoritatea statelor noastre încearcă să încurajeze IMM-urile pentru a pătrunde pe piețele internaționale. Încercăm să clarificăm care poate fi piața țintă pentru IMM-uri, să vedem care sunt barierele în calea IMM-urilor în uh, încercarea lor de internaționalizare și de pătrundere pe piețele internaționale. pentru că ele sunt obișnuite să acționeze pe piețele tradiționale. Deci analizăm aceste demersuri de internaționalizare, de pătrundere pe piețele globale. După ce am început acest proiect, am încercat să analizăm starea de fapt și um, Am uh, văzut cum operează cercetătorii cu datele de care dispun, rezultatele cercetărilor. Să vedem care sunt articolele dedicate exportului, care sunt firmele care sunt angajate într-o activitate de export. S-a constatat de altfel că firmele care practică exportul um, angajează mai mult personal decât cele care desfășoară o activitate strict domestică. Sigur că deci firmele exportatoare sunt mai mari decât cele care acționează doar pe plasa domestică. Deci, în legătură cu acest raport este interesant să analizăm lucrurile. Putem confirma că există o relație semnificativă între uh, productivitate și activitatea internațională a IMM-urilor. Firmele cu o mai mare productivitate sunt cele care au și o activitate de export. Este un fel de autoselecție. Important este deci acest raport O firmă cu o înaltă productivitate declanșează o activitate internațională, export sau investiție într-o țară străină. Right? So finance doesn't matter for SMEs este important să nu existe piedici în ce privește luarea deciziilor pentru întreprinderile care încep o activitate de export. Am analizat structura financiară a întreprinderilor angajate într-o activitate de export și putem confirma ipoteza pe care tocmai am expus-o, ținând seama de statisticile legate de activitatea IMM-urilor și semnificația acestor statistici datele care sunt furnizate de birourile specializate din păcate, nu se pot baza pe statistici de încredere în multe din statele membre în legătură cu activitatea IMM-urilor. Noi ne-am bazat pe date legate de firmele care au cel puțin 250 de angajați. Am uh, făcut această clasificare, firme care desfășoară o activitate de export, firme care uh, au o activitate strict domestică și firme care au filiale în străinătate. Am comparat firmele cu activitate domestică și firmele cu o activitate în străinătate și concluzia este că e, um, cele mari își pot permite o activitate de export sau o activitate peste hotare spuneam, productivitatea și numărul angajaților sunt decisive în ce privește activitatea de export a firmelor. Firmele internaționale au uh, uh cu uh, 2,5% mai, cu 12,5% mai mulți angajați decât firmele domestice. Există o mare decalaj între firmele domestice și firmele care uh, acționează peste hotare. Uh, am analizat indicatorii financiari, cash flow-ul, lichiditățile, facilitățile accesului la credite și A, tocmai am spus care este rezultatul acestor comparații. Nu fiecare din acești indicatori cash flow, liquidity sau leverage uh, este semnificativ. în activitatea internațională a IMM-urilor. semnificative și efecte semnificative în activitatea externă sunt uh, productivitatea, numărul angajaților și vechimea în activitate a firmei respective. Am analizat informațiile specifice fiecarei țări în ce privește accesul la credite și există mari diferențe între o țară și alta. Există și diferențe foarte mari de la o țară la altă în ce privește um, prețurile produselor și în ce privește uh, existența sau lipsa unor bariere tarifare în uh, activitatea IMM-urilor. Dar și din acest punct de vedere, analizând lucrurile, ajungem la concluziile pe care le-am expus la început. Uh, yes, the empirical test so implies that there's no directive. nu există o legătură strictă între finanțarea IMM-urilor și activitatea internațională. Nu cred însă și nu trebuie să spunem că instrumentele financiare nu au totuși importanța lor în activitatea IMM-urilor și în relația dintre ele. Putem confirma relația dintre productivitate și uh, capital. So, by uh, reducing the financial constraint of SMEs, so Acolo unde productivitatea este mai mare și probabilitatea șanselor de export sunt mai mari. Doamne, păi. Dacă analizăm susținerea financiară în raport cu productivitatea, ajungem la concluzia că guvernele trebuie să stimuleze accesul la surse financiare pentru IMM-uri și că trebuie să existe o cooperare între sectorul privat și sectorul public. Trebuie să creăm garanții din acest punct de vedere, inclusiv în ce privește accesul la resursele umane. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, spune vorbitorul. Thank you so much. Yeah. Um, also herzlichen Dank. Uh, von Președintele, mulțumesc foarte mult. Deci, privind lucrurile dintr-o perspectivă globală, există o diferențiere în ce privește participarea IMM-urilor, dar era limpede că internaționalizarea activității stimulează productivitatea și invers. Cea de-a expertă invitată de noi este reprezentanta Băncii Mondiale, este vorba despre Andrea Engel, este uh, activă la Bruxelles și are o amplă experiență în ce privește analizele de risc pe plan mondial și ea ne va prezenta punctul său de vedere în legătură cu posibilitatea de internaționalizare a activității IMM-urilor dintr-o perspectivă globală. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, uh, doresc să mulțumesc acestei comisii pentru organizarea acestei audieri astăzi. Accesul la finanțare pentru IMM-uri este o, o este elementul cheie a muncii de care ne ocupăm noi. Noi uh, am observat cu îngrijorare că după ce criza a lovit, am observat că foarte multe bănci și-au înăsprit uh, activitățile și finanțarea a avut foarte mult de suferit. Accesul la finanțare pentru IMM-uri uh, nu e doar o fază care are loc atunci când se încearcă o deschidere spre piața internațională. Acest lucru are loc pe parcursul întregului ciclu de viață. Astăzi vă voi, discut, voi discuta în linii mari despre accesul la finanțare al IMM-urilor. În primul rând câte ceva despre cine suntem noi și ce facem în ceea ce privește IMM-urile. AFC, IFC face parte din uh, grupul mai mare de bănci uh,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 noi intrăm în discuție dintr-o altă perspectivă față de colegul meu de dinainte. Noi ne axăm pe piețile în dezvoltare și țările în curs de dezvoltare. Avem o istorie foarte lungă de sprijinire a IMM-urilor. Avem un portofoliu de 10 miliarde de dolari pentru IMM-uri și 3,4 miliarde în ceea ce privește fi tranzacții financiare, tot în legătură cu IMM-urile. Vă gândiți de ce Banca Mondială și de ce noi suntem suntem uh, acum participanți la această discuție la Uniunea Europeană în ceea ce privește IMM-urile. IMM-urile au, se comportă la fel sau similar în piețile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Și credem că e foarte interesant să analizați și dumneavoastră această situație. O privire de ansamblu asupra abordării noastre a faptelor. Foarte mult din ceea ce facem noi în pregătirile noastre poate fi folosit și la Uniunea Europeană și, de fapt, unele elemente sunt folosite. După cum vedeți, accesul la finanțare este o componentă cheie în ceea ce privește ajutorul acordat uh, IMM-urilor. Acordăm finanțare pe termen mediu, pe termen lung și, de asemenea, există și intermediar financiar în relația noastră cu IMM-urilor. Uh, construirea capacităților instituțiilor e și importantă, voi vorbi de despre a mai târziu. Important e ca noi să încurajăm băncile să dea împrumuturi mai multe IMM-urilor. Climatul de investiții este foarte important atât în piețele în curs de dezvoltare cât și în Uniunea Europeană. Probabil unii dintre dumneavoastră știți că avem uh, anumite documente în care am uh, ierarhizat puțin ceea ce se întâmplă cu IMM-urile acum, vedem că mai există loc de îmbunătățire în ceea ce privește mediul de afaceri pentru IMM-uri în Uniunea Europeană. Vorbim aici despre înregistrarea companiilor, simplificarea impozitelor sunt lucruri pe care noi le facem. Noi ajutăm IMM-urile și să acceseze piețele internaționale. Le facem legătura cu firme mai mari, le ajutăm să își pună în aplicare standardele care e nevoie astfel încât să poată să exporte. Și de asemenea și construirea capacităților IMM-urilor e importantă. E ceva de care pot să beneficieze și IMM-urile europene și de aceea voi mai, discut, voi mai discuta despre acest subiect mai târziu câte ceva acum despre munca pe care o facem în includerea IMM-urilor la G20. Aici uh, vă arăt cum mai ajutăm și pe politicienii globali în acest domeniu e ceva de care se ține cont peste tot, pentru că toată lumea își dă seama de rolul important al IMM-urilor. Nu voi intra în foarte multe detalii, găsiți toate informațiile în prezentarea mea, vă pot da și mai multe informații, însă vreau să vă zic că am făcut o cercetare foarte extinsă, am analizat 164 de modele de finanțare pentru IMM-uri, accesul la serviciile financiare pentru IMM-uri. Și acum vă spun uh, ce am făcut noi și ce rese din această cercetare G20. Majoritatea dintre noi sunt de acord că IMM-urile pe diferitele piețe sunt de fapt coloana vertebrală a economiei și vreau să subliniez acest lucru și astăzi. În majoritatea țărilor, IMM-urile sunt cele care angajează cea mai mare parte a forței de muncă, așa că sunt un element cheie al economiilor noastre. Joacă un rol foarte important și în ceea ce privește inovația inovația și așa mai departe. Mai ales pe timpuri de criză se profită și mai mult de IMM-uri și de aceea sunt ceva care e benefic pentru fiecare dintre noi. Ele joacă un rol foarte important în toate economiile. La G20 sunt, atrag cam 6% din, invest din investiții, din finanțarea pentru investiții. Una dintre provocările pe care le vedem în acest sens e următoarea. Majoritatea IMM-urilor încă depind foarte mult de instituțiile financiare și de bănci pentru a obține finanțare cum abordăm noi această problemă în țările noastre și știu că și Uniunea Europeană e foarte activă în acest sens, adică ce s-ar putea face la nivelul Uniunii Europene să se colaboreze cu instituțiile financiare, acestea trebuie să fie încurajate să dea mai multe împrumuturi IMM-urilor. Noi am făcut puțină cercetare cu băncile noastre în acest sens, am vrut să vedem care sunt provocările cărora trebuie să le facă față. Și acest lucru este valabil și pentru multe bănci europene, ca pentru băncile cu care lucrăm noi. Există informații foarte puține în ceea ce privește sectorul IMM-urilor, care sunt beneficiile pe care le, le aduc IMM-urile. Nici acest lucru nu se prea cunoaște. Profitul de care ar putea fi de care ar putea fi beneficia băncile este puțin cunoscut. Deci sunt câteva din provocările pe care trebuie să le abordăm atunci când discutăm despre această chestiune. Ca parte din această muncă G20 avem și un uh, ghid de politici financiare pentru IMM-uri pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră și cu raportorul. Vom vedea și cu niște recomandări. Foarte multe dintre lucrurile incluse aici se aplică și muncii dumneavoastră. Aș sublinia în primul rând că e nevoie de o consolidare a infrastructurii financiare. De pe urma acestei consolidări ar putea profita IMM-urile. observăm că băncile au mari probleme acum și publicul este chemat acum să răspundă corespunzător. Am vorbit despre crearea de capacități pentru instituțiile financiare. Tot această creare de capacități e importantă și pentru IMM-uri. E nevoie de mai mult decât consiliere și sprijin pentru IMM-uri atunci când acestea doresc să acceseze piețele internaționale. Și acum să recapitulez câteva puncte pe care le-am atins. Am vrut doar să vă dau niște idei în linii mari care poate ar putea să ajute discuțiile pe care le purtați. Un punct important e că IMM-urile sunt foarte diferite, nu vorbim despre un grup omogen. Și în interiorul Uni Uniunii Europene, dacă nu greșesc, cred că există colegi care au aici care au date mai multe decât mine, dar în Uniunea Europeană vorbim despre niște întreprinderi foarte mici și micro-întreprinderi cu 10 angajați sau mai puțin. Deci, din nou, trebuie să ținem cont de ce vorbim și anume de niște companii foarte mici care sunt, de fapt, majoritatea în sectorul IMM-urilor. Așa că sprijinul pentru ele ar putea să fie foarte bine concentrat. Însă, problemele lor nu vor fi rezolvate dacă nu mai vin și un alt fel de sprijin afară de finanțare, nevoie și de asistență tehnică, de ajutor în ceea ce privește planurile de afaceri și așa mai departe. Al doilea punct, am vorbit despre instituțiile financiare. Așa cum vă spuneam, observăm că există acest eșec pe piața al băncilor care nu acordă împrumuturi IMM-urilor din cauza crizei, uh, totul este exacerbat acum și de aceea e nevoie de niște facilități de partajare a riscului care să existe. Acestea ar ajuta foarte mult și știu că e ceva ce există în statele membre și și Uniunea Europeană analizează această chestiune. Acestea ați juca un rol cheie astfel încât sectorul bancar să acorde din nou împrumuturi IMM-urilor. Însă, așa cum am spus, IMM-urile diferă foarte mult, sunt cele în stadiu incipient care trebuie ajutate să funcționeze, trebuie să analizăm capitalul de risc, alte tipuri de capital. Și e clar că e nevoie de finanțare pentru IMM-uri depinzând de nivelul la care se află pe traiectoria lor de creștere. Apoi, sprijinul pentru IMM-uri pentru internaționalizare. La noi există companii foarte mari. Noi trebuie să încurajăm, dacă vreți să spuneți așa, companiile mari să se internaționalizeze. Vorbim cu um, sectorul privat, le spunem crești, le spunem care sunt căile prin care companiile pot să crească. Vorbesc de companii mari care beneficiază de mult sprijin și să vedem acum dacă analizăm lucrurile din perspectiva IMM-urilor și vedem foarte clar care sunt dificultățile atunci când vorbim de piețele emergente, ce ar fi ceva foarte important. Apoi finanțarea pentru comerț, am comercializarea, am văzut că există aici niște probleme foarte mari, însă e un tip de finanțare foarte important pentru IMM-uri. O mare parte din această piață e dominată de băncile europene și din nou vedem reticența băncilor și în acest domeniu. Ce ar putea să facă Uniunea Europeană? Noi încercăm să o acoperim aceste goluri, însă sunt foarte mari și greu de acoperit și cred că acesta e ultimul meu punct și anume să vă gândiți și la acest tip de finanțare pentru că e foarte importantă pentru IMM-uri. Mulțumesc și sper că m-am încadrat în timp. Perfect, spune domnul președinte, vă mulțumim. Provocarea nu e legată doar de finanțare, ci și de condițiile cadru și am auzit deja câteva dintre ele. Dar până la urmă să sperăm că vom avea un rezultat pozitiv. Acum mă bucur că pot să-l salut pe domnul Erich Kühnelt, care vine din partea Eurocommerce și ne va vorbi astăzi aici ne va vorbi și din experiența pe care o are de la Camera de Comerț din Austria. Camera de Comerț în Austria nu arată la fel în Europa cum arată în Austria și în alte state membre, așa că ne veți explica dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să prezint puțin uh, Camera noastră de Comerț. 99% uh, din membrii Camerei de Comerț sunt întreprinderi mici și mijlocii. Suntem parteneri economici și sociali. În Austria oferim consultanță uh, în ce privește finanțarea pentru întreprinderi, inclusiv în ce privește activitatea lor de export. Avem 115 birouri în 70 de țări pentru a Uh, permite accesul întreprinderilor mici și mijlocii uh, uh, pe piețele de export. Iar colegii se numesc delegați economici care au locul lor în ambasadele din Austria și uh, Uh, inclusiv în, stări din afara, în țări din afara Uniunii Europene, sunt uh, practic susținători ai intereselor economice uh, ale Austriei, dar în sprijinul în special al IMM-urilor. Și o acțiune importantă este acțiunea pe care eu o numesc Go International, ieșiți pe piețele internaționale și este vorba nu um, în primul rând de Uh, finanțare, ci de a face primul pas ce îmi propun să export pe piața externă. Din acest punct de vedere avem uh, o consultanță pentru întreprinderi și există un personal specializat, iar Camera de Comerț preia cea mai mare parte din costuri pentru această activitate de consultanță. Deci suntem o instituție de drept public, de fapt. S-a spus deja, situația pentru IMM-uri nu este deloc simplă, pentru că există rezerve atunci când e vorba de a face noi investiții, ținând seama mai ales de criza financiară și de incertitudinile pe care ea le-a creat. Evident, și băncile au rezerve când este vorba de a acorda credite. Credi băncile cer mai multe garanții decât înainte și uh, cred că va fi de altfel cea mai uh, scurtă prezentare astăzi. Care uh, sunt propunerile pe care uh, le facem noi? Basel 3 este un subiect important și este îmbucurător că uh, dumneavoastră, Comisia competentă în Parlamentul European, urmăriți această activitate a IMM-urilor foarte mult uh, Ehm, și inclusiv cerințele de mărire a ehm, capitalului, ehm, garanțiilor de capital la nivelul băncilor și, pe de altă parte, crearea de facilități, totuși, în ce privește finanțarea activității comerciale și exportului. Eu cred că este un element important și, și când se vorbește despre structurile bancare din Europa, pentru că noi avem în Europa, de fapt, o structură bancară foarte diferită, foarte eterogenă. Există bănci mici, există bănci foarte mari și, um, de fapt, IMM-urile um, colaborează uh, cu băncile mici și mijlocii. Există și alte subiecte legate de internaționalizare și de finanțare a investițiilor uh, uh, dorim să creăm un fond european de garantare pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Ar fi foarte important dacă la nivelul Comisiei uh, s-ar face progrese din acest punct de vedere pentru a crea instrumente financiare în favoarea activității IMM-urilor și uh, pentru acordarea de credite către IMM-uri cu dobânzi cât mai mici. Pentru noi uh, este foarte important. Există inclusiv o inițiativă a Comisiei în ce privește capitalul de risc și um, există uh, instituțiile europene în acest scop, inclusiv Fondul European de Investiții care acționează și o problemă specifică este legată și de garantare pe termen scurt a exportului de credite. Există o comunicare a Comisiei uh, Um, care uh, să uh, găsească rezolvări atunci când apar tulburări ale activității piesei și um, sigur că problema este dacă nu există un sprijin public uh, să vedem care este eventual situația, cum poate fi definit un colaps al pieții. Uh, și pentru a crea garanții în ce privește exportul. Câte luni să se aștepte sau cât de repede să se ia o decizie de intervenție în asemenea situații. Deci acestea ar fi, pe scurt, gândurile pe care doream să vi le comunic. Mulțumesc foarte mult! pentru această prezentare din perspectiva unei camere de comerț. Ce pași sunt necesari pentru a consolida activitatea IMM-urilor în, uh, pe plan internațional? Deci nu este nevoie doar de uh, bani care să fie puși la dispoziție prin creditare de către bănci, ci și alte condiții cadru care ar trebui să vină în sprijinul IMM-urilor. Ultimul din experții noștri este domnul Luc Hendrix. Este un membru al uh, Uniunii despre care vorbim, o Uniune Europeană a IMM-urilor și îi da cuvântul pentru a ne spune din perspectiva domniei sale uh, care este situația dotării cu capitala IMM-urilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Bună ziua! În primul rând, aș dori să-i mulțumesc Parlamentului European pentru că m-a invitat la această reuniune. Eu aș dori să vă prezint o altă perspectivă, diferită de cea a antevorbitorilor mei. Voi încerca cel puțin. În titlu este vorba de accesul la capital destinat internaționalizării, accesul la finanțare, după cum a spus doamna Engels, se află pe agenda organizațiilor noastre, precum și a Parlamentului și a Comisiei de multă vreme. Nu cred că e nevoie să repetăm care sunt toate problemele reale în ceea ce privește accesul la finanțare pentru IMM-uri în general. Nu cred că vom găsi o soluție la această problemă foarte complicată astăzi, aici. Aș dori să mă concentrez mai mult pe problema internaționalizării și pe legătura, cu, legătura acestea cu accesul la capital. În primul rând, aș dori să mai subliniez și faptul că, interna- că noi considerăm internaționalizarea în context, într-un context mai larg. Internaționalizarea reprezintă mai mult decât exporturile. Internaționalizarea reprezintă și altceva decât exporturi, reprezintă și importuri. Acest lucru este mai ales important în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor mici, de exemplu a vânzătorilor care încearcă să importe din ce în ce mai mult din țări terțe în așa fel încât să rămână competitivi. Pentru noi, internaționalizarea reprezintă atât export cât și import. După cum am spus deja, noi reprezentăm IMM-urile. Cuvântul este adesea abuzat. Doamna Engel a cerut anumite informații. Trebuie să repet faptul că 99,9% din întreprinderile din Europa sunt IMM-uri de mărime mică sau medie și 50% reprezintă întreprinderi de o persoană. Trei sferturi din uh, forțele de muncă din Europa lucrează în cadrul IMM-urilor și în timpul de criză aceste întreprinderi sunt cele care continuă să, continuă să creeze noi locuri de muncă. Nu cred că nimeni din această cameră pune sub semnul întrebării importanța micro și micro întreprinderilor și întreprinderilor mici. Să revenim la subiectul de astăzi. Care sunt dificultățile pe care le întâlnesc IMM-urile în uh, lor de a se internaționaliza. Știu că Parlamentul dorește argumente mai multe care să fie bazate pe date concrete. Aș dori să fac referire în acest sens la un studiu făcut de organizațiile franceze cu privire la potențialele dificultăți pentru IMM-uri. În primul și în primul rând, nu este deloc surprinzător faptul că proprietarul, managerul nu are suficient timp. Prin definiție, acesta este responsabil pe, cu exportul într-o companie mai mică. De asemenea, este și problema creării unui, unui post special. Acest lucru ar fi o povară în cadrul IMM-urilor cu șase sau mai puțini angajați. De asemenea, există și problema lipsei de personal calificat, este nevoie de un personal cu anumite competențe care să se ocupe de problemele de la nivel internațional. Este nevoie și de competențe tehnice în acest sens. Există și problema găsirii unui distribuitor. În al treilea rând, bineînțeles, accesul la finanțare este o problemă. În legătură cu aceste probleme apare și uh, frica de plăți tardive sau lipsa plăților. Mai există și problema contrafacerilor. Nu există mijloace legale sau financiare prin care IMM-urile să se apere de contrafacere. Și aici lipsa de mijloace financiare reprezintă o problemă majoră. Este întrebarea care ar fi politica publică ideală pentru export. Aici eu mă raliez poziției doamnei Engel, este nevoie de un ghișeu unic, este nevoie de consultanță și de stimulente. Una dintre problemele principale cu care se confruntă IMM-urile o reprezintă lipsa de cunoștințe în ceea ce privește, de exemplu, măsurile de export sau măsurile de creditare. Trebuie să rezolvăm această problemă împreună cu organizațiile din domeniul comerțului. Aș dori să mă refer și la comunicatul, comunicarea Comisiei Europene cu privire la IMM-uri. Comisia a avut o inițiativă excelentă, aceea de a încerca să creeze o bază de date a inițiativelor de export din partea mmo urilor Acest uh, efort se face în uh, cooperare cu organizațiile din domeniu. Când un IMM se hotărăște să se extindă pe alte piețe, pe piețe terțe, se confruntă cu probleme financiare. probleme de ordin lingvistic și probleme de ordin al capacității, probleme cu capacitatea. IMM-urile trebuie să se adapteze, să-și adapteze serviciile și produsele, precum și marketingul și procedurile interne, unui context uh, internațional. Toate aceste activități necesită finanțare și aceste activități sunt foarte scumpe. La ora actuală, când se cer un credit, IMM-urile adesea, ca să nu spun tot timpul, sunt considerate clienți cu risc mare. Acest lucru este valabil pentru activitățile de export, mai ales către țările terțe și iată de ce IMM-urile întâmpină dificultăți în a primi un împrumut. Colegul de la Camera de Comerț din Austria a menționat deja acest lucru. Marea problemă la ora actuală este implementarea acordului Basel 3. Noi am prezentat o, un document de luare de poziție în legătură cu acest lucru și OCDE-ul s-a referit la acest lucru. Există anumite îngrijorări cu privire la implementarea acestui acord, așadar. În plus, am constatat că s-au luat la nivel european anumite măsuri. Banca Europeană de Investiții a dat 30 de milioane de euro, cred, recent, pentru IMM-uri. Problema este că nimeni nu știe dacă acest bani ajung la IMM-uri, da sau nu. Este nevoie să se facă anumite verificări, în opinia mea. O altă problemă, într-adevăr, internaționalizarea necesită finanțare, însă este vorba de asemenea de o, de o investiție. Este o investiție în care rezultatele apar mai târziu, o investiție în viitorul companiei. De aceea avem nevoie de sprijinul public. După cum am spus deja, sprijinul public trebuie să fie în uh, sens larg, nu doar în ceea ce privește accesul la finanțare. IMM-urile trebuie să fie sprijinite și este extrem de important ca sprijinul să fie direcționat către IMM-uri. Există o diferență foarte mare între o companie cu 249 de angajați și o micro-întreprindere. Deoarece resursele sunt foarte mm, restrânse, credem că sprijinul ar trebui direcționat către, către firmele care au cel mai mare, cea mai mare nevoie de resurse, adică firmele mai mici. Nu este nevoie doar de acces la finanțare, după cum spuneam, ci și sprijin mai larg pentru IMM-uri. Mai există o legătură cu nevoile lor de finanțare. IMM-urile care au activități uh, peste hotare trebuie să fie informate cum pot fi plătite în diversele țări și cum pot, fi, cum pot încasa plățile în diversele situații. Plățile tardive nu sunt o problemă în, uh, doar în țările europene, ci și în momentul în care IMM-urile au activități peste hotare. IMM-urile trebuie să știe exact ce să facă, ce măsuri să ia ca să fie plătite la timp. Aceasta ar putea fi așadar o posibilă măsură în care Uniunea Europeană poate sprijini IMM-urile. De asemenea, în ceea ce privește activitățile de matchmaking în țările terțe, IMM-urile pot fi ajutate. Costurile cu călătoria și cu cazarea pot fi foarte mari pentru IMM-uri în, în cadrul acestor activități. De asemenea, în momentul în care un IMM dorește să participe la un târg internațional, costul este același ca și pentru o firmă mare. Așadar, trebuie să existe o oarecare proporționalitate. Trebuie să se ia acțiunile necesare și acestea trebuie să fie introduse în regulamente în așa fel încât IMM-urile să fie ajutate. Un ultim punct aș dori să menționez, domnule președinte. Am dorit să facem referire și la un raport pe care Comitetul Economic și Social din Europa l-a pregătit recent. CSE a cerut comisiei să creeze sprijin, mijloace noi de sprijin pentru uh, IMM-uri, de exemplu, garanții pentru creditele la export și așa mai departe. Crearea unui fond de export pentru IMM-uri ar putea fi de asemenea o măsură interesantă care ar trebui să fie uh, care ar trebui să fie luată în considerare. Pentru a concluziona, aș dori să spun că, la ora actuală, obținerea de credite de la bănci, băncile fiind cea mai importantă sursă de finanțare pentru IMM-uri, obținerea de credite așadar este extrem de dificilă pentru IMM-uri. După cum spuneam, IMM-urile sunt considerate actor um, actor cu un risc înalt Însă și companiile care au o activitate de lungă durată sunt uh, în impas în ceea ce privește obținerea unor credite. Din momentul în care trec printr-un an în care activitatea lor este mai puțin bună, băncile pur și simplu încep să le refuze credite. Există exemple grăitoare, conform cărora unor, unele IMM-uri doresc să participe la, la proiecte europene, totul este bine, cu finanțarea de la comisie și așa mai departe, însă în ultimul moment marea problemă o reprezintă băncile. Pentru noi, acest lucru este cel mai uh, grav, cel mai, cea mai îngrijorătoare problemă la ora actuală băncile nu mai dau bani IMM-urile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ganz herzlichen Dank für das Verhalten. Mulțumim foarte mult, am auzit câte ceva despre comportamentul băncilor, despre care trebuie să mai discutăm. Observ că se face o diferență foarte clară între credite pentru inovare sau credite pentru mediu și, pe de altă parte, credite uh, care au de-a face cu internaționalizarea. Însă nu vreau să prelungim discuția. Acum dau cuvântul comisiei să ia poziție față de cele spuse aici, iar apoi, stimați colegi, rândul dumneavoastră. Din partea comisiei îl avem aici pe șeful de unitate de la DG Enterprise, domnul Ove, Ove Engelhardt, pe care îl cunosc foarte bine pentru că am întreprins multe activități împreună. Vă rog, mulțumesc! Vreau să mă concentrez pe două puncte, pe care le-a menționat domnul Hendrix în ceea ce privește comunicarea comisiei, în ceea ce privește internaționalizarea, afacere mică, lume mare. Cred că e important în subiectul discuției de astăzi să discutăm despre finanțare, să vedem de fapt o privire mai, să avem de fapt o imagine mai extinsă. E nevoie de sprijin și și de informație în ceea ce privește piețele din uh, țările terțe. Informațiile trebuie să fie disponibile, accesibile IMM-urilor. Și aici intervin desigur și drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Așa cum s-a spus în comunicare, scopul nostru este unul foarte clar încă de la început. Spunem că azi 25% dintre IMM-uri au activități extrafrontaliere. Dar includem aici și granițele din Uniunea Europeană. Doar 13% dintre acestea IMM-uri sunt active la nivel internațional și am dorit să creștem această cifră de 13%. Importantă e perspectiva. E important să avem și încă un, un număr adițional de măsuri în ceea ce privește finanțarea. Cel de-al doilea punct al meu are de a face cu introducerea făcută de doamna Engel. Cred că este foarte important și această perspectiva pe care o avem noi, uh, în ceea ce privește IMM-urile în general și anume că dorim ca internaționalizarea să fie văzută ca o parte integrantă a traiectoriei de creștere pentru o companie mică. Foarte multe dintre lucrurile care au de-a face cu dispozițiile pentru capital se adresează de fapt unui stadiu foarte timpuriu. Dacă discutăm despre o dezvoltare pe termen lung a IMM-urilor, atunci am auzit deja multe spuse de vorbitorii de astăzi, dar știm cu toții că traversăm niște vremuri foarte dificile în acest moment. Din păcate, serviciile pe care le conducem noi nu spun că situația se va îmbunătăți, deci finanțarea pentru IMM-uri are probleme. Acestea fiind spuse, cred că e important să vedem care sunt instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană în acest moment, astfel încât să ajute și să sprijine finanțarea IMM-urilor. Și avem aceste programe pentru inovație, de comparație, în care avem niște sisteme care se adresează unor uh, număr mare de, de IMM-uri, acum sunt peste 100 de mii. Însă ne dorim să fie extins acest program, să ajungem la până 300 de mii de IMM-uri. 90% dintre utilizatorii acestor sistem sunt de fapt microcompaniile, micro-întreprinderile. micro În studiile făcute, micro-întreprinderile sunt cele care au cele mai mari probleme atunci când vorbim despre finanțare și internaționalizare. În afară de acest sistem de garanții a împrumuturilor, mai există și împrumuturi pentru IMM-uri. Am, făcut, am luat diferite măsuri în ceea ce privește capitalul de risc și așa mai departe dar această perioadă de programare se îndreaptă spre final. Ținând cont de experiența pe care am avut-o în acest domeniu, acum noi, așa cum uh, bine știți, lucrăm la un nou program pentru perioada viitoare un program care este foarte apropiat de programul din prezent, Există elemente și în programul Orizont 2020 care au de-a face cu finanțarea. Când vorbim despre cercetare și inovare, despre aceste domenii, atunci cred că e important să ținem cont de faptul că există indicatori foarte clar că acele că um, companiile inovate sunt foarte active la nivel internațional. Ele sunt active pe acest uh, segment și dacă au o producție corespunzătoare, activează rapid la nivel internațional. În concluzie, domnule președinte, Vreau să spun că noi toți ar trebui să ne folosim de programele care există acum, despre care discutăm acum, să le vedem ca un element important și pentru internaționalizarea IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, și cu asta dau cuvântul colegilor din sală. John, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În primul rând vreau să mă prezint foarte pe scurt. Mă numesc John, vin de pe cea mai mică insulă din Marea Mediterană, care face parte din Uniunea Europeană, Malta. Puțin știu că cea mai mare parte a VNB-ului nostru este tocmai industria. Toată lumea crede că e turismul, dar mai mult de o cincime din VNB-ul nostru vine din industrie și e clar că această industrie e orientată spre export, pentru că aproape nici nu avem o piață internă. Și acest lucru mă duce la tipul de industrie care există în Malta. Aproape toată industria e reprezentată de IMM-uri, nu în întregime, dar mare parte. Eu am fost ministru pentru industrie și am văzut problema și din cealaltă parte. Adică, a trebuit să câștig încrederile a mediului de afaceri, astfel încât să văd care le sunt problemele specifice. În primul rând, eu cred că folosirea termenului de IMM, de IMM este un cuvânt greșit. IMM-urile Întreprinderile de mici dimensiuni și micro pot fi asemănătoare, însă trebuie tratate în diferite feluri. O fabrică care are 290 de angajatori și o micro care are 9 angajați sunt total diferite, mai ales când vorbim despre finanțare și despre capital. Și exact acesta este subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Un lucru pe care l-am descoperit eu e că uh, în ceea ce privește componenta bancară, există, da, dificultăți, însă problema nu e că băncile nu dau împrumuturi, ci că nu există niciun fel de garanții. Felul în care am abordat noi această problemă e următorul. De obicei, Clădirile industriale sunt construite pe terenul statului. Nu știu dacă situația e la fel în toate țările. Însă noi am, auzit, am ajuns la un alt fel de contract de închiriere, un contract de închiriere pe termen lung pentru 65 de ani industriașii au putut astfel să se folosească de această garanție și anume terenul care le fusese pus la dispoziție. Acesta a putut fi folosit ca garanție pentru finanțare. Băncile au acordat împrumuturi dacă au avut asigurări. Deci aceasta e, de fapt, problema, nu acordarea de împrumuturi, ci garanțiile pentru acești bani. În încheiere, vreau să spun că ar trebui să facem o diferență între companiile care se află într-un stadiu incipient, care au niște dificultăți foarte mari și vreau să spun că importanța lor e foarte mare pentru că intră aici aspectele de inovare și creativitate și eu cred că ar trebui să discutăm despre întreprinderi mici care pot să fie 5, 2, cu 5-20 de angajați până la cele medii care ajung până la 300 de angajați. Însă trebuie să le analizăm acum în mod diferit, nu ca IMM-uri, pentru că au probleme diferite. Nu putem compara problemele dintr-o fabrică cu 200-240 de angajați cu problemele pe care le are o întreprindere care are 5-9 angajați. Cred că trebuie să reanalizăm problema și să nu continuăm să ne gândim la IMM-uri, ci să le vedem ca entități separate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Înainte să îi dau cuvântul raportorului, și eu m-am pus pe lista de vorbitori și aș dori să-i întreb pe experți următoarele. În primul rând, ce rol joacă instituțiile financiare europene sau ce rol ar putea să joace acestea. Banca Europeană de uh, Investiții a, are acest fond de 300 de miliarde pentru IMM-uri, însă nu este clar dacă acești bani vor ajunge într-adevăr la ele. Apoi, despre volum, cât de mare trebuie să fie acesta, pentru că pe timpul crizei financiare s-a discutat despre creșterea fondurilor pentru Banca Europeană de Investiții ce trebuie să facem astfel încât IMM-urile să poată să profite de fondurile acestei bănci, mai ales atunci când vorbim despre internaționalizare. În al doilea rând, fondurile structurale. Discutăm despre peste 370 de milioane de euro în fonduri structurale și aici un punct central îl joacă inovarea. S-ar putea folosi mai bine fondurile structurale pentru internaționalizare, pentru accesul la capital și pentru îmbunătățirea condițiilor cadru? Ce idee aveți dumneavoastră în acest sens? Și apoi să trecem la bănci. S-a vorbit despre regulamentul Basel 3, ce considerați dumneavoastră? Există o înțelegere diferită în ceea ce privește felul de credite care sunt acordate? Creditele pentru măsurile de mediu, cel puțin pentru Germania, sunt bine acordate, însă creditele care au de-a face cu internaționalizarea se află într-o situație mai proastă, se acordă mai puține. Acestea au fost trei întrebări pentru experți și acum îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva idei în legătură cu aceste subiecte. Eu realizez proiectul de raport pentru Comisia noastră privind finanțarea IMM-urilor, investițiile pentru IMM-uri și ceea ce am auzit astăzi ar fi putut să ne servească drept o importantă sursă de inspirație, pentru că am ascultat experți cu Uh, expertiză foarte diferită, doi reprezentanți ai unor organizații care acționează pe plan european, OCDE-ul și Banca Mondială, o organizație de pe plan european și o organizație uh, care are un caracter național, Camera de Comerț a Austriei. Și Eh, spusele domnilor lor, într-un fel, au fost complementare. Și cred că putem găsi trei eh, tipuri de probleme cu care avem de a face. Eh, și uh, o dezbatere structurată trebuie să țină seama de aceste trei tipuri de probleme. Și le-aș defini în felul următor. Primul grup este dacă ceva uh, din cadrul instituțional poate fi modificat de noi pentru a uh, îmbunătăți mediul de afaceri pentru IMM-uri, așa cum a spus domnul Hendrix. Dacă Uniunea Europeană ia în calcul facilități pentru import-export, în cazul activității memeurilor, care să permită internaționalizarea activității memeurilor în ambele sensuri. Cel de-al doilea grup de probleme sunt necesari pași în domeniul reglementării, inclusiv uh, în ce privește prevederile legale și care ar trebui să fie aceștia care sunt recomandabili pentru a putea îmbunătăți accesul IMM-urilor pentru că este nevoie de o corelare din acest punct de vedere, cum bine s-a spus aici. Sau există alte tipuri de măsuri de încurajare și motivare care uh, pot să fie susținute pentru a a acoperi uh, decalajul în clipa de față, mai ales în ce privește micro-întreprinderile. Și pot să spun cu plăcere că încă în această fază inițială de elaborare a raportului meu am uh, ajuns la concluzii similare cu cele care au fost prezentate de către experții pe care i-am invitat pentru această audiere. Și nu în ultimul rând, voi spune că înțeleg pe deplin că nu toate IMM-urile sunt egale între ele, acest lucru este limpede. Dar pentru a simplifica puțin lucrurile, aș vrea să nu încerc să ne pierdem în aceste incertitudini legate de definițiile unor IMM-uri. Pentru că uh, este foarte limpede ce este un IMM și ce un, nu este o întreprindere mică sau mijlocie. Deci să încercăm să eliminăm incertitudinile care ar putea să decurgă din definiții, din acest punct de vedere, în dezbaterea noastră. Deci a fost uh, o audiere încurajatoare. Uh, în urma celor auzite din partea experților noștri. Mulțumesc! Ați auzit care sunt observațiile comisiei, ați auzit care sunt întrebările și vă invit în măsura în care doriți să reacționați la ele să luați cuvântul. Domnul Ito are cuvântul primul. Uh, thank you, Chair, and uh, <clears throat> everyone. Uh, actual... Mm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am uh, nicio idee foarte elaborată în ceea ce privește schemele de finanțare. Nici în ceea ce privește finanțările nu sunt suficiente informații, dar în ceea ce dar ca rezultat al studiului nostru, cred că structura financiară a IMM-urilor este extrem de diversificată. După cum a spus domnul Hendrix, este nevoie de o personalizare în cazul fiecărei în cazul fiecărei um, situații financiare de la fiecare IMM. Mulțumesc, doamna Engel. Mulțumesc. În ce privește rolul pe care fondurile europene le pot juca S-a spus că datorită uh, crizei accesul IMM-urilor la finanțare a avut mult de suferit. Banca Europeană de Investiții încearcă să faciliteze acest uh, acces și um, se iau în calcul măsuri în ce privește capital capitalul de risc, de pildă, pentru a crea garanții, dar uh, în ce privește asistența tehnică, consilierea IMM-urilor ar fi foarte importantă. Deci s-a vorbit despre o eventuală creștere de capital pentru Banca Europeană de Investiții, se are în vedere așa ceva și atunci sigur că s-ar putea face mai mult. Tot așa cum în perioada 2008-2009, în perioada de criză, Banca Europeană de Investiții a jucat un rol foarte important. În ce privește băncile și împrumuturile pentru IMM-uri, pentru activitatea de internaționalizare, am făcut o observație. Știți, uh, că băncile întotdeauna consideră că este o acțiune de mare risc să acorzi un credit unui IMM. Deci, uh, în ce privește accesul pe piețele internaționale, uh, există acest sentiment de risc crescut pentru bănci. În ce privește facilitățile de import-export, eu în clipa de față nu am cunoștințe să existe așa ceva, dar s-a vorbit despre asta și se pare că există o serie întreagă de facilități pe plan național și eu cred că exercițiul pe care în clipa de față îl pregătește Comisia ar putea să fie util Sigur, ă, trebuie să știm cum se valorifică în clipa de față facilitățile existente și eu cred că ă, trebuie și să se ă, publice către IMM-uri existența facilităților. Eu cred că se poate face mai mult în ce privește uh, mediul legislativ pentru activitățile IMM-urilor în uh, Europa și uh, din acest punct de vedere vom urmări și eventual vom face comunicări legate de uh, concluziile noastre. Mulțumesc, domnul Cunel, acum. În legătură cu întrebările adresate Ehm, creditele acordate de eh, bănci poate sunt mai, mai puțin importante în Austria decât în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru că există și acel fond de încurajare al IMM-urilor. În ce privește garanțiile care se cer, există mai multe instrumente care să creeze și garanții și fondul european de investiții și Uh, există și uh, centre de promovare a activității IMM-urilor care creează parțial sau preiau parțial garanții pentru activitatea IMM-urilor. Este un instrument care ar putea să fie extins inclusiv prin crearea unui fond european de garantare pentru că există asemenea prevederi uh, și s-ar putea ca prin fondurile structurale să se creeze uh, asemenea instrumente finanțare, pentru că ele au un efect de multiplicare. Sunt credite care se acordă și care pot la un moment dat să aibă efect de multiplicare. Deci sunt acele revolving funds despre care se uh, vorbește. Iar în fondurile structurale, Comisia a prevăzut 11 priorități, inovare um, și cu accent pe IMM-uri, și o prioritate investițională este prevăzută pentru noile modele de afaceri în perspectiva internaționalizării. Iar în ce privește băncile și ce feluri de credite se acordă, eu cred că este mai puțin important în ce scop urmează să fie folosit uh, uh creditul, dar chestiunea bonității este esențială. Iar în ce privește ex facilitatea pentru exporturi, cred că există și instrumente naționale pe care ar merita să le analizăm mai în amănunt. Ele sunt suficiente la noi în Austria. Sigur că uh, este important ca întreprinderea să-și orienteze activitatea de export acolo unde tradițional deja um, rezultatele au fost bune. În felul acesta riscul este mai mic. Deci, acestea ar fi comentariile mele. Mulțumesc foarte mult și ultimul expert, domnul Hendrix. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, dacă am înțeles bine, ați uh, întrebat și care trebuie să fie nivelul uh, sumelor pe care Fondul European de Investiții să le primească și uh, dacă este vorba de 30 de milioane de euro și nimeni nu știe uh, unde vor fi investiți acești bani, este o problemă. Deci nu înțeleg exact care a fost obiectivul întrebării dumneavoastră, nu, uh, care pot fi propunerile din partea dumneavoastră. Uh, din punctul dumneavoastră de vedere pentru a crea garanții că acești bani ajung unde trebuie și vor fi utilizați în folosul IMM-urilor. Domnule Hendrix, nu sunt tehnician, nu știu să uh, propun o soluție pentru această problemă. Nu sunt expert în acest domeniu. Iar în legătură cu întrebarea dacă fondurile structurale ar trebui să fie folosite, răspund și da și nu. Trebuie să fim uh, precauți, pentru că fondurile structurale în clipa de față sunt folosite din ce în ce mai mult ca un fel de panaceu universal pentru că, uh, indiferent uh, unde apare o necesitate, uh, se recurge la fondurile structurale, trebuie să fim atenți din acest punct de vedere, dar nu excludem această posibilitate. Trebuie să fim atenți ca fondurile structurale să fie utilizate pentru a-și atinge scopul, iar Um, din acest punct de vedere, poate că um, imemurile care nu desfășoară o activitate de export nu ar trebui să recurgă la bani din aceste fonduri. Iar în legătură cu ceea ce a spus eurodeputatul din Malta, mesajul nostru a fost că că nu poți uh, compara un micro, uh, o micro-întreprindere cu o companie care are uh, un număr mare de angajați. Deci, definiția existentă pentru IMM-uri poate fi criticată, dar definiția europeană legată de IMM-uri face o diferență între micro-întreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi de dimensiuni medii. Iar categoria micro-întreprinderilor a fost introdusă pentru că uh, instituțiile europene pot să aibă acțiuni țintite direct spre uh, susținerea activităților micro-întreprinderilor. Uh, noi credem că sprijinul financiar trebuie să se îndrepte spre cei care au cea mai mare nevoie de el și acestea sunt întreprinderile cele mai mici. Iar în legătură cu ceea ce a spus reprezentantul Comisiei, cred că pot să repet aici. Comunicarea privind uh, Small Business Act este foarte binevenită și organismele care sunt specializate pe acest tip de afaceri au salutat această comunicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Engelbrecht, doriți să interveniți încă o dată? Foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am vrut să subliniez ceea ce a spus și domnul Kühnert în legătură cu încercarea de a stimula uh, prin instrumente financiare exportul. Da, cred că în toate statele membre există asemenea instrumente și instituții care încurajează acest tip de activitate. Eu cred că trebuie să folosim mijloacele de care dispunem. Sigur că există și discuții în legătură cu subvențiile de stat. Comisia analizează aceste posibilități în clipa de față pentru a vedea dacă este nevoie să opereze modificări. În al doilea rând, când e vorba despre creditele pentru IMM-uri, Banca Europeană pentru Investiții uh, are un control bun asupra acestei activități. Există stimulente în tipul de contracte care se încheie. Sigur că lucrurile pot să fie îmbunătățite, dar există un mare interes în acest sens. Și în ce privește definiția pentru IMM-uri. De asemenea, Comisia se ocupă de acest aspect prin experții noștri. Dar, sigur, ă, sunt de acord cu cei care au vorbit astăzi că spectrul este destul de larg și că, de fapt, ă, fiecare ă, instrument financiar trebuie să fie adecvat categoriei de întreprinderi. Mulțumesc! Raportorul dorește să mai intervine? Foarte pe scurt, nu vreau decât să mulțumesc tuturor experților și comisiei și colegilor noștri care au participat la această audiere și, așa cum am spus, a fost uh, o audiere încurajatoare care sper că ne va ajuta să găsim soluțiile cele mai bune pentru uh, realizarea acestui proiect de raport și doresc să mulțumesc și secretariatului pentru ajutorul acordat în organizarea acestei întâlniri. Mulțumesc tuturor și o seară plăcută în continuare. Mulțumesc, domnule raportor, și eu doresc să mulțumesc experte și experților pentru că s-au deplasat aici. Mulțumesc lor, mulțumesc secretariatului pentru organizare și la adresa experților voi spune încă o dată că suntem întotdeauna deschiși unui schimb de opinii și dacă aveți propuneri, recomandări legate de accesul la capital și de internaționalizarea activității MM-urilor, nu vă sfiți să ni le comunicați, ar fi de mare ajutor pentru noi. Mulțumesc! Întrerupem acum ședința până la ora 18, când domnul comisar de Gucht ne va uh, prezenta poziția sa vis-a-vis -vis de acta. Mulțumesc!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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, am plăcerea de a vă resaluta acum la ultima parte a reuniunii noastre de astăzi. Așa cum am stabilit, avem acum ocazia de a asculta o declarație din partea domnului comisar de Cucht cu privire la acta. și după aceea grupurile politice vor lua câte o poziție sau două poziții cu privire la cele auzite. Bine, domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, domnule președinte, onorabil membri ai Parlamentului, vă mulțumesc că m-ați uh, primit aici. În uh, ziua dinainte o decizie foarte importantă. Mâine va trebui să luați o decizie Cred că această decizie are două componente. În primul rând, este vorba de drepturi și libertăți fundamentale și, în al doilea rând, este vorba despre substanța acordului, despre aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în Europa și în restul lumii. După cum știți, Comisia a cerut Curții Europene de Justiție să își să emită o opinie cu privire la compatibilitatea acta cu tratatele și mai ales cu Cartea, cu Carta Drepturilor Omului. ca un uh, om care a sprijinit de-a lungul vieții drepturile fundamentale și uh, drepturile omului, eu consider că nu trebuie să ne, teme, să ne temem de acta. Acta nu reprezintă un atac la viețile noastre și la drepturile noastre. Nu trebuie să modificăm nici măcar o parte din achiul comunitar. Ceea ce este legal la ora actuală în Uniunea Europeană va rămâne legal și după ce se va accepta și după ce va fi ratificată acta și ce este ilegal astăzi va rămâne ilegal și după ce va fi ratificată acta. Comisia însă a trimis acta la Curtea Europeană de Justiție deoarece drepturile și libertățile trebuie să fie interpretate în mod corect. Mâine, o parte din votul dumneavoastră se referă la dacă a fost sau nu o mișcare bună trimiterea acta la CEJ. Poate că vă veți hotărâ că mm, e bine sau poate că vă veți hotărâ să așteptați răspunsul curții și apoi să deliberați, având la dispoziție toate faptele. Eu nu sunt în favoarea unui guvern condus de judecători, însă problema interpretării corecte a drepturilor omului Poate că ar trebui totuși să ascultați care este opinia Curții Europene de Justiție. Știu că anul trecut verzii au cerut această trimitere către Curtea Europeană de Justiție. Acum ei nu mai susțin acest lucru, însă problemele de anul trecut sunt valabile și astăzi. O a doua componentă a deciziei dumneavoastră se referă la conținutul acordului, și anume aplicarea drepturilor de protecție, drepturilor uh, uh, intelectuale. Acestea trebuie apărate și sectorul respectiv trebuie să transforme creațiile artistice în proprietate intelectuală și să se asigure că acestea sunt apărate. Trebuie să vă gândiți și la semnalul pe care îl veți trimite lumii în momentul în care veți vota mâine. Onorabil membri, în cazul în care există vreo îndoială, eu sunt aici să vă conving să vă amânați decizia cu privire la acta. Dacă vă hotărâți asupra unui vot negativ înaintea emiterii opiniei CEJ, aș dori să vă spun că Comisia va continua să ducă la bun sfârșit procedeul în fața curții așa cum avem dreptul. Un vot negativ nu va, nu va opri procedura în fața curții de justiție. Eu mă aștept că curtea va considera că acta este în conformitate cu tratatele. În acest caz, și vreau să fiu foarte clar, vom fi pregătiți să facem două lucruri. În primul rând, m-aș gândi să propun anumite clarificări la acest text, la acta, de exemplu cu privire la aplicarea, drept, aplicarea legii în mediul digital. Putem uh, aborda acest lucru în uh, lumina discuțiilor pe care le-ați avut vis-a-vis -vis de propunere legislative înaintate. Sau vom putea încerca să clarificăm și mai mult ce înseamnă scară comercială. Sunt deschis dezbaterilor vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă împărtășirea informațiilor în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Este într-adevăr o provocare față de metoda clasică. Acta însă se referă doar la aplicarea legii. Iată așadar câteva motive importante care trebuie să ne dea de gândit. Sunt convins că veți lua o decizie mai corectă cu privire la acta dacă veți lua în considerare viitorul sistemului proprietății intelectuale din Europa. Apoi, în al doilea rând, după ce vom fi identificat aceste clarificări posibile, intenționez, aș intenționa să fac o a doua cerere de aviz conform Parlamentului. Fie că Parlamentul va lua Decizia în această legislatură sau în alta este la latitudinea dumneavoastră. Onorabili membri ai Parlamentului, cu toții respectăm drepturile omului, însă libertatea are nevoie de un cadru și iar într-o societate diversă, nimeni nu este liber dacă toată lumea are libertate absolută. Trebuie să fim cu toții atenți. Sper că veți lua acest lucru în considerare atunci când veți, când veți vota mâine. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru acest mesaj clar. Așa cum am stabilit, acum grupurile politice au posibilitatea să reacționeze. Avem timp până la șase și jumătate Așa că folosiți-vă corespunzător de timp, astfel încât toată lumea să poată să pună o întrebare. PP-ul e cel mai mare grup și de aceea vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte și vă mulțumesc domnule comisar. Au existat îngrijorări în legătură cu acta. Oricine nu și-a dat seama de acest uh, fapt până acum, probabil are probleme de văz sau de aus. Vreau să fiu onest. Eu nu cred că Comisia a făcut destul astfel încât să înlăture îngrijorările existente. V-am ascultat și m-a bucurat să aud că sunteți dispus să analizați aceste aspecte, însă aș fi sperat ca discuția să fi fost inițiată mult mai devreme. Însă acesta e punctul în care ne aflăm acum. Mâine vom vota ta cu privire la acta. Și ne gândim dacă să o respingem din start sau să mai acordăm puțin timp, așa cum ne spunea și dumneavoastră. Cred că aveți dreptate în că ar fi foarte greu să spunem acum că putem fi de acord cu acta cât încă acest, acest dosar se află la Curtea Europeană de Justiție amendamentul meu, amendamentul, în amendamentul pe care l-am depus eu, am spus că nu pot vota pentru el și îl voi retrage, pentru că clarificarea despre care ne vorbeați dumneavoastră încă nu avem. Dar atunci răspunsul logic ar fi să respingem acta. Bun, respingem acta. Astfel, mulți membri ar fi eliberați de îngrijorările pe care le au în legătură cu acta, însă problema de substanță rămâne. Toți am fost aleși aici cu o responsabilitate și anume să ne reprezentăm cetățenii și să uh, facem față problemelor legate de bunuri contrafăcute și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. De aceea, eu cred că cea mai bună soluție ar fi să, amână, să votăm, să amânăm votul, să așteptăm să vedem ce are de spus Curtea Europeană de Justiție și apoi Comisia să se folosească de timpul pe care îl are astfel încât să răspundă la îngrijorările cetățenilor și colegilor pentru că astfel nu am omorât pacientul, ci l-am tratat și cred că astfel ar trebui să acționăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președintele, vă mulțumim pentru cuvintele clare și că v-ați folosit bine de timpul de vorbire. Acum au cuvântul socialdemocrații reprezentați de David Martin. În numele socialdemocraților și ca raportor, uh, Vreau să spun că, în primul rând, socialiștii ca grup nu au uh, refuzat acta. Înțelegem că trebuie să existe aceste drepturi de proprietate intelectuală, ele să fie uh, respectate și că succesul economic al Europei depinde de aceste drepturi. Însă noi respingem textul acta. Am spus care sunt argumentele noastre de multe ori, dar voi enumera aici trei îngrijorări. În, din punctul nostru de vedere, acta intenționat sau nu, va face ca uh, furnizorii de servicii de internet vor să fie un fel de poliție a internetului și acest lucru nu este acceptabil. Apoi și comisarul a recunoscut acest lucru. Definiția care apare în ceea ce privește abilitățile comerciale în acta nu este bine definită și de aceea e periculoasă. Iar apoi sancțiunile care sunt prevăzute în acta în ceea ce privește abuzul de drepturile de proprietate intelectuală nu sunt proporționale și pentru aceste motive noi am respinge acta. Apoi ar trebui să amânăm votul pentru a auzi ce are de spus Curtea de Justiție. Cred că e adevărat, dacă PPE-ul uh, e pentru act, atunci da, ar trebui să așteptăm să vedem ce spune Curtea Europeană de Justiție. Însă dacă suntem împotriva acta, atunci nu văd de ce ar trebui să așteptăm să vedem care este hotărârea curții. și nu vedem de ce trebuie amânată o decizie politică, pentru că nu vorbim de o politică juridică, de o, de o decizie juridică, ci de una politică. Și noi ne dorim să respingem acta și com Comisia vrea cu mai mult timp pentru a a apăra acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, liberalii mai târziu, acum au cuvântul verzii. Mulțumesc. Este adevărat că verzii au cerut trimiterea dosarului la curte. Am făcut acest lucru înainte de inițierea procesului de ratificare, când discuțiile erau încă deschise. Însă nu am primit sprijin pentru această trimitere spre Curtea de Justiție. Comisia urmează niște linii generale în apărarea acordului. Însă și din ce a ajuns la Curtea de Justiție s-au eliminat foarte multe dintre îngrijorările pe care ni le-am exprimat eu și colegii mei. E trist că acum Comisia nu ne poate lăsa să luăm singur această decizie politică și atunci ne întrebăm ce fel de sistem democratic vede Comisia aici, pentru că noi ar trebui să avem această putere de a vota. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Fierne, care ne spune că trebuie să-i ascultăm pe cetățenii noștri și de aceea trebuie să respingem acta. Și m-aș bucura dacă Comisia ar putea să accepte acest fapt. Mulțumim, acum are cuvântul grupul ECR. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că sunteți astăzi aici. Cu toți i-am ascultat pe cetățeni și eu am primit multe e mail multe telefoane în biroul meu. Majoritatea dintre acestea au venit de la oamenii de la electoratul meu, dar am avut e mail de pe ambele părți. Unii spuneau, e foarte important pentru industria noastră și industria în care lucrăm, inclusiv sindicatele și oamenii din industrie au spus că e important să votăm pentru acta, dar alții mi-au spus că va fi sfârșitul lumii, totul se va termina dacă votăm pentru acta. Și, ținând cont de toate acestea, trebuie să încercăm să găsim un raționament. Cred că, foarte, cred că foarte mulți din această comisie au făcut acest lucru în ultimul timp, au organizat dezbateri, au trimis întrebări comisiei, eu am făcut acest lucru și cred că am reușit să reflectăm îngrijorările cetățenilor noștri, care ne-au fost trimise de către ei și ei ne-au rugat să le trimitem mai departe. Într-un fel, regret faptul că PP-ul își retrage amendamentele pentru, că eu credeam că se găsise o cale de mijloc, un fel de compromis. Însă e important, eu cred că trebuie să ascultăm totuși ce are de spus Curtea Europeană de Justiție. Nu văd de ce ar trebui să ne grăbim să omorâm acest acord. Vreau să văd dacă Curtea Europeană de Justiție răspunde la îngrijorările exprimate de membrii din această comisie. Colega mea din partea verzilor și alții au spus, de fapt am văzut toate grupurile că au spus că își doresc să fie trimis acest uh, dosar la Curtea Europeană de Justiție, acum a fost trimis. Și de aceea, ce va face grupul meu și ce vă cer eu? Eu am depus un amendament pentru a amâna decizia și pentru a se ține cont de ceea ce ne spune Curtea Europeană de Justiție. Însă să fie foarte clar, în acest stadiu eu nu am destule informații, încă am îngrijorări în ceea ce privește scara comercială, de exemplu. Nu sunt de acord neapărat cu alte îngrijorări exprimate și anume că furnizorii de internet vor deveni un fel de poliție. Cred cred că totul depinde de interpretare. Tot de interpretare depinde și felul în care se va interpreta acordul în jurisdicțiile locale și de către semnatarii tratatului. De aceea, eu sper că sunt rezonabil când vă cer să votați pentru amendamentul meu. Știu că oamenii s-au hotărât deja, dar haideți să votăm o amânare. Nu trebuie să ne grăbim să uh, distrugem acest acord. Mai ales pentru că nu suntem siguri ce va spune Curtea Europeană de Justiție. La sfârșitul zilei, cei care nu doresc să refuze acest acord s-ar putea să audă ceva interesant din partea Curții. Abia mai apoi putem să votăm și să vedem dacă să respingem acest document în Parlament. De aceea le cer colegilor mei această amânare, astfel încât să, ne, să avem o idee mai clară. Una pentru, unul dintre motivele pentru care Comisia a trimis dosarul la Curtea Europeană de Justiție a fost că acest lucru ne-a fost cerut de cetățenii noștri, de cei care ne-au votat. Au cerut acest lucru prin intermediul nostru al europarlamentarilor. Noi am făcut ceea ce ni s-a cerut într-un mod foarte clar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Sunt liberalii pregătiți acum să intervină? Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Rinaldi. Grupul nostru a fost pentru trimiterea dosarului la Curtea Europeană de Justiție. Ne-am fi dorit să mai punem și alte, să se meargă mai departe decât a făcut-o comisia. Uh, Însă bine, am uh, votat și am pierdut. Dacă acum mai așteptăm, mai așteptăm în ceea ce privește votarea acordului și raportul colegului Martin, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă și cu cetățenii, cu publicul. Deja de doi ani discutăm despre act aici, în diferite reuniuni. Trebuie să recunosc că comisia a fost foarte cooperativă, ne-a trimis toate informațiile pe care le cunoștea, dar totuși cumva lipsește transparența din partea comisiei. Apoi mai există foarte multe elemente care au rămas deschise. Având de vedere discuțiile acestea intensive care au avut loc în legătură cu acta și faptul că acum se așteaptă răspunsul Curții de Justiție, ei bine, atunci putem spune că unele aspecte probabil vor fi clarificate. Însă unele lucruri au fost văzute ca o o slăbiciune din partea Parlamentului European care ar fi lipsit de viziune. Însă eu cred că ar trebui să eliminăm aceste probleme. Știu care este și poziția raportorilor din umbră din alte comisii în legătură cu acta și am discutat despre această poziție a lor în cadrul reuniunilor grupului nostru politic. Președintele Alde a spus toate aceste lucruri și la o preferință, și la o conferință de presă, de aceea mâine trebuie să luăm o hotărâre în ceea ce privește acta. Mulțumim, spune președintele, acum are cuvântul GUE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim, domnule comisar, că ați venit astăzi aici pentru a ne explica poziția dumneavoastră. Dacă e să fie un lucru politiv pentru acta, atunci putem spune că a dus la niște discuții aprinse între cetățeni în toată Uniunea. Parlamentul European este cel care a deschis calea spre această discuție publică intensă a cerut deschiderea acestei discuții în legătură cu conținutul acestui acord. E o ironie faptul că acta acum va fi, deja, va fi un moment de victorie pentru democrație, pentru aceea care s a implicat foarte mult în mișcări legate de democrație și de lumea digitală. După ce Parlamentul a spus că aceasta, de fapt, uh, pune sub semnul întrebării drepturile fundamentale. Cetățenii sunt reprezentați, așa cum trebuie în Parlamentul European. La votul de mâine, grupul meu politic va acționa conform majorității cetățenilor europeni și subliniez faptul că vom uh, refuza acta așa cum am făcut-o de la început și asta din cauza conținutului documentului. Nu e momentul să așteptăm acum comentarii la, pe diferitele aliniate ale textului propus. E un timp pentru o decizie politică în legătură cu acest acord și conținutul acestuia. Acest lucru înseamnă că e și împotriva acestor concepte de reglementare pe care nu le dorim sub această formă și nu și le doresc cetățenii noștri. Acta a fost o încercare a câtorva să-i controleze pe cei mulți. Vreau să subliniez faptul că pe parcursul diferitelor ateliere uh, la care ați fost și dumneavoastră prezent, domnule comisar, noi am subliniat tot timpul această abordare și faptul că nu trebuie să se facă apel la această abordare multilaterală. Și le cer colegilor să încheiem odată această poveste și să ajungem cât mai repede și la votul în plenară pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, cu acestea am auzit care sunt pozițiile grupurilor politice la declarația domnului comisar și așa cum uh, am planificat, am terminat această sesiune. Le mulțumesc tuturor și mâine colegii vor putea să mai discute despre ceea ce au auzit astăzi. Sper că mâine vom putea să luăm o decizie responsabilă. Vă mulțumesc pe mâine.